I was just checking whether or not we were going to join. Cred că ar fi bine să așteptăm până ni se alătură câțiva dintre colegii coordonatori până când începem. Bună ziua tuturor! Grupurile care au coordonatori, care nu sunt încă în sală, puteți verifica dacă ni se vor alătura? Bun. Bine ați venit în, la reuniunea Comisiei IMCO de astăzi. Vreau să vă atrag atenția asupra ordinii de zi. Am efectuat o modificare. Raportul COMI referitor la strategia de piață va fi amânat pentru 23 februarie, din câte am înțeles, și astfel vom putea să discutăm uh, amendamentele și amendamentele de compromis pe raportul Styler, care a fost amânat de săptămâna trecută. Deci, raportul respectiv privind guvernanța pieței unice va înlocui acest raport. Începem înainte de voturi, pe la 5 fără 10 astăzi. Acestea ar fi modificările la ordinea de zi. Sunteți de acord să adoptăm? Mulțumesc! Comunicările președintelui acum. Reuniunea de astăzi este transmisă în direct pe internet, avem aplicația e-meeting și avem și un buletin informativ disponibil. Mulțumim secretariatului comisiei noastre pentru el. Apoi, un nou studiu referitor la economia de partajare, APA, disponibil pe pagina de internet INCO, este un studiu care încearcă să informeze membrii cu privire la pregătirea rapoartelor din proprie inițiativă pe studiul privind piața unică. Este coordonat de unitatea de evaluare a Parlamentului, stabilită pentru acest model economic în Uniunea Europeană, tensiunile economice și provocările ce trebuie să fie abordate pentru a asigura un cadru flexibil inovator, garantând în același timp și un nivel adecvat de protecție. Documentul ar trebui studiat pentru că evaluarea acestei economii a partajării este un subiect extrem de important pentru noi toți în contextul pieței digitale unice. Trecem la punctul 3, aprobarea ordinii procesului verbal a reuniunii de data trecută, de fapt reuniunea de pe 10 decembrie, proces verbal care este deja disponibil online și dacă nu se opune nimeni până la finele reuniunii de astăzi, îl considerăm aprobat. Acum, primul punct concret și anume pregătirea și prezentarea priorităților președinției neerlandeze. Mulțumim domnului Henk Kamp, ministru neerlandez pentru afaceri economice, Am avut o reuniune a coordonatorilor la care domnul Camp a participat înainte de președinția neerlandeză în Strasburg în decembrie și a fost o reuniune extrem de informativă. Vă mulțumim pentru prezența astăzi alături de noi. Știu că v-am ascultat mulți dintre noi îndeaproape pentru a vedea uh, care sunt uh, intențiile președinției. Am ascultat intervenția primului ministru neerlandez la Strasburg. Aveți 10 minute, după care membrii comisiei pot interveni cu întrebări și vă rugăm să vă semnalați intenția de a pune întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor și domnilor, pentru că m-ați invitat să prezint prioritățile președinției neerlandeze. Ultima dată am făcut acest lucru în 2004 și între timp lucrurile s-au schimbat foarte mult și atunci era ministru și Parlamentul European nu intra în discuție foarte mult atunci. Pe când acum lucrurile s-au schimbat și este foarte bine. Suntem conștienți de faptul că o relație constructivă cu Parlamentul este necesară și puteți fi siguri că voi face tot ce îmi stă în putere în acest sens. Lucrez în politică de 38 de ani și, prin urmare, este o mare plăcere să colaborez cu reprezentanții cetățenilor celor 28 de state europene. E o plăcere să fiu astăzi aici. Am avut onoarea să mă întâlnesc cu mulți dintre dumneavoastră, membri ai Parlamentului, pe durata vizitelor în Bruxelles și Strasbourg din anii trecuți și această cooperare strânsă intenționez să o continuu pentru că este importantă pentru cetățenii europeni. E important să avem o bună colaborare. Astăzi am să încep prin a face o serie de observații generale în ceea ce privește principiile ce stau la baza președinției olandeze, după care voi discuta o serie de chestiuni referitoare la piața unică pentru bune și servicii, piața unică digitală și um, um, eforturile pentru o mai bună reglementare. Acestea sunt cele trei domenii prioritare ale președinției noastre. Pentru început, cele trei principii care vor sta la baza președinției accentul pe aspectele esențiale. Trebuie să ne axăm pe acele intervenții unde plus valoarea este maximă. Comisarul Juncker a spus mare pentru lucruri mari, mici pentru lucruri mici și e o abordare cu care suntem de acord. Uniunea care stabilește legături cu cetățenii săi. Vrem să ne axăm pe transparență și acest lucru este posibil având în vedere nevoile cetățenilor, uh, companiilor și a altor organizații pentru a lăsa că lucrăm pentru ei. Și al treilea principiu este cel al inovației care duce la creștere și locuri de muncă. Inovarea trebuie să fie calea către ieșirea din criză pentru că avem nevoie de productivitate, avem nevoie de creștere și pentru asta e nevoie de inovații. Dacă nu, nu avem cum să uh, ne dezvoltăm. Dacă consolidăm piața pentru bunuri și servicii și dacă piața unică devine o realitate, cetățenii europeni vor avea de câștigat în locuri de muncă, inovații, lucru posibil prin reformarea economiilor naționale. Nu Comisia este, Comisia Europeană este cea care trebuie să facă de fiecare dată totul și noi putem face acest lucru reformând economiile naționale. Comisia IMCO este foarte relevantă din acest punct de vedere. Și acum am să mă refer la cele trei priorități, piața unică digitală, piața unică și o mai bună reglementare. Și o să încep cu piața unică pentru bunuri și servicii, care este în centrul competitivității europene încă de la începutul său. De acum peste 20 de ani a fost forța motrice pentru prosperitatea cetățenilor europeni și o forță pentru competitivitate, inovație, mai bune locuri de muncă și o valoare mai bună pentru consumatori. Finalizarea acestei piețe pare să fie de la sine înțeles, pentru că avantajele economice duc la 650 de miliarde de euro anual. 651 miliarde de euro, se spune în Parlament. Deci, iată, sunteți foarte preciși cu cifrele. 5% din PIB-ul Uniunii Europene de asemenea ar, avea, ar fi afectat. Lucru care este adevărat pentru că este menționat într-un raport al Serviciului Parlamentului de Cercetare al Parlamentului. Pentru a exploata aceste avantaje, nu trebuie să ne mulțumim cu ce am realizat în trecut și trebuie să vedem ce poate fi făcut și în viitor pentru a crește competitivitatea ce a fost ușor de făcut a fost făcut uh, până acum și uh, ce ne rămâne de făcut acum uh, e să ne ocupăm de chestiunile mai dificile, ba chiar spinoase. Și mă bucur angajamentul dumneavoastră de a consolida piața unică, de a crea locuri de muncă și de a garanta prosperitatea europenilor. Aștept să văd versiunile finale ale celor trei rapoarte de inițiativă de care vă ocupați cu privire la piața unică. Există trei raportori, doamna Comi cu raportul privind strategia pentru piața unică, domnul Delton, raportul privind barierele netarifare în calea comerțului și doamna Styler, raportul privind guvernanța pieței unice pentru semestrul european 2016. Așa să subliniez principalele trei priorități ale Consiliului în ceea ce privește consolidarea pieței unice pentru bunuri și servicii. În primul rând, cum am spus deja, e vorba despre promovarea reformelor naționale de către statele membre, mai ales în sectorul serviciilor. Pentru asta e nevoie de implementarea accelerată a recomandărilor specifice de țară în cadrul semestrului european. De asemenea, trebuie să încercăm să elaborăm noi propuneri, cum ar fi cadrul analitic pentru evaluarea proporționalității reglementărilor pentru profesii. O a doua prioritate referitoare la piața unică pentru bunuri și servicii este abordarea țintită la nivel european, dirijată către sectorul serviciilor cu cel mai mare potențial economic serviciile din domeniul afacerilor, construcții și posibil retail, Serviciile în domeniul afacerilor reprezintă un procent destul de mare în PIB-ul european, sectorul construcțiilor 6-7% din PIB și din locurile de muncă și aportarea noastră cintită ar trebui să includă acțiuni legislative la nivel european, abordând barierele specifice fiecărui sector. Trebuie să existe un pașaport al serviciilor, astfel încât companiile să poată furniza servicii și în alte state membre și ăsta ar putea fi un, pașa, un uh, document important în acest sens. Abordarea țintită poate funcționa și pentru companii nou formate sau care doresc să se extindă, crescându-le accesul la finanțare, la piață, la informații care să fie furnizate în mod clar și eficient pentru a putea acționa la nivel internațional. Nu e un lucru ușor, așa că trebuie să le oferim uh, orientare și sprijinul de care au nevoie. A treia prioritate pentru piața unică pentru bunuri și servicii este nevoia de a îmbunătăți implementarea și consolidarea punerii în aplicare a normelor actuale privind piața unică. Accentul trebuie să fie pus pe îndeplinirea promisiunilor și nu pe promisiuni pentru a face noi lucruri. Comisia și statele membre trebuie să elimine barierele cele mai neechitabile. Deși e adevărat că acestea sunt și subiectele cele mai spinoase pe care le menționam. Solvit, de exemplu, ar putea fi o cale către o mai bună consolidare și o mai bună implementare a normelor pieței unice. Și o a doua prioritate globală, piața unică digitală. Întâi de toate, aș vrea să vă felicit și în special pe doamna Gebhard în calitate de raportor pentru sprijinul prezentat săptămâna trecută pentru raportul comun privind strategia pentru o piață unică digitală. Este un semnal puternic în ceea ce privește evoluția digitală, care a fost promovată de toate trei instituțiile. Este un punct de pornire excelent pentru președinția noastră. Crearea unei piețe unice digitale este esențială dacă vrem să avem investiții și noi locuri de muncă. Există noi tehnologii digitale care ne transformă lumea, deja au transformat-o, însă există o serie de bariere online care împiedică cetățenii să se bucure de bunuri și servicii, companiile nou formate au orizonturi limitate și nu pot să beneficieze de instrumentele acestea digitale la maxim. E momentul ca piața unică europeană uh, să se adapteze la această epocă digitală pe care o traversăm. E vorba de peste 400 de miliarde de euro câștiguri pentru companiile noastre și sute de mii de noi locuri de muncă de care avem nevoie. Nu trebuie să vă conving de importanța realizării unei piețe unice digitale funcționale dacă vrem să beneficiem la maxim de avantajele economiei digitale rog să abordați subiectul în mod integrat, uh, atât în ITRE cât și în IMCO. Salut aceste eforturi ale Parlamentului și doresc să colaborăm pentru a înregistra progrese în ceea ce privește strategia Comisiei pentru Piața Unică Digitală și dorim o abordare integrată pentru această strategie care să fie abordată la nivelul Consiliului pentru Competitivitate și Telecom de pe 26 mai. Ambele vor avea loc în aceeași zi Uh, și strategia pentru piața digitală unică este singurul punct de pe ordinea de zi. Vor fi discutate o serie de alte elemente în uh, reuniuni similare ale Consiliului. A susținut momentul să facem niște pași importanți înainte și noi suntem gata să deschidem drumul cu toți partenerii relevanți. De exemplu, trebuie să încercăm să avem norme clare și uniforme de câte ori acest lucru este posibil pentru a elimina barierele în calea comerțului electronic pentru consumatori și companii, garantând protecția consumatorilor. Și nu este vorba doar de o prioritate a președinției noastre, ci și a Slovației și Maltei. Ne bucurăm că s-au făcut propuneri pe două subiecte, uh, portabilitatea și legile contractelor. <clears throat> Am salutat ambiția Comisiei de a prezenta aceste inițiative cât de curând posibil și a treia prioritate generală, mai bună reglementare. Domnule vicepreședinte Timmermans a făcut pași înainte în acest sens și țările de jos de mai mulți ani fac apel la <clears throat> îmbunătățirea guvernanței și mai ales aș vrea să mă acces pe trei subiecte uh, legate de posibilitatea de a explora metodologii cantitative uh, refit, foile de parcurs și uh, legislația sustenabilă Uh, legislația viitorului și utilizarea evaluărilor de impact în Consiliu pentru a susține uh, o competitivitate țintită. Sunt sigur că toate aceste priorități sunt importante pentru Consiliu și și pentru Parlamentul European. Ne confruntăm cu o serie de provocări care apar din cauza ritmului rapid de dezvoltare și tehnologizare. Este nevoie de legislație flexibilă pe viitor și ideea din spatele regulii este să se urmărească îndeaproape scopul și nu atât de mult pașii prin care se ajunge la el. În același timp, respectarea sănătății publice, mediului înconjurător, trebuie să fie preocupări principale ale legiuitorilor. Domnilor și domnilor, am să închei alocuțiunea mea. Acestea sunt principalele priorități și intenții ale președinției țărilor de jos pentru Consiliu, subiecte care privesc comisia dumneavoastră și bineînțeles că vom aborda cu mare atenție toate subiectele relevante, chestiunile de armonizare, chestiunile de politici vamale și uh, Uh, dosarele de care se ocupă ministrul nostru de finanțe. Noi dorim ca președinția neerlandeză să fie un partener de încredere al Parlamentului European în promovarea pieței interne și credem că și că piața internă și piața digitală internă trebuie să ajungă la rezultate bune. Și în încheiere vreau să vă spun că aștept cu nerăbdare o cooperare fructuoasă cu Parlamentul European, următoarele triloguri și sunt convins că ambițiile președinției uh, neerlandeze, uh, ca și întrebările din partea dumneavoastră, sunt importante pentru noi. Am să, în calitatea mea de președinte, am să țin cont ele în cursul acestui semestru. Și după discuțiile de astăzi vom avea o conferință de follow-up în ceea ce privește piața internă și IMM-urile în uh, Amsterdam, în 13 iunie, care este, um, are loc în aceeași zi cu forumul pentru piața uh, unică. Și chiar vă invit pe toți să participați în număr cât mai mare la conferința respectivă. Și sper că mă veți sprijini, eu unul voi face tot ce-mi stă în putere în cursul acestei președinții. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Kempfer. Very... Mulțumesc uh, pentru prezentarea foarte precisă și clară a priorităților președinției țărilor de jos și uh, spuneam la începutul reuniunii că IMCO este o comisie uh, esențială, mai ales că ne ocupăm de două dosare specifice, unul legat de uh, înregistrarea vehiculelor, un uh, <clears throat> dosar care așteaptă de mai multă vreme și armele de foc și ele fac uh, obiectul dezbaterii în această comisie. Și înainte uh, de a veni uh, doamna Gerhardt, domnul președinte vă transmitea felicitările sale pentru munca pe care o faceți pe aceste subiecte. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumim, domnule ministru. În primul rând, vreau să vă urez la mulți ani în numele facțiunii mele și uh, mi-aduc aminte că în 2004 v-am cunoscut ca președinte prima dată mm, pentru țările de jos. Și e adevărat că trebuie să ținem cont și de comentariul acesta care spune că IMCO este o comisie esențială și domnul Monti uh, puncta cât de importantă este comisia noastră. Este primul partener de discuție în Parlamentul European. Asta așa ca introducere spun. Vreau să vă adresez, domnule ministru, o întrebare uh, în calitate de președinte al Consiliului, cum vreți să abordați semestrul european? Există o serie de uh, recomandări specifice de țară, care nu sunt foarte populare chiar în toate țările, dar care punctează foarte clar, uh, prin care Comisia punctează acele chestiuni esențiale pentru rezolvarea problemelor interne și pentru încurajarea creșterii în Europa în general discuția despre aceste recomandări specifice de țară până acum nu și-a găsit un ecou prea mare în Parlamentul European și toate subiectele care se leagă de piața internă, strategia pentru piața internă și și greșelile care se regăsesc uh, în acest domeniu trebuie abordate în cursul semestrului european și plecăm de la premisa că, plecați de la premisa că până la 5% uh, creștere reprezintă o, o îmbunătățire suficientă și vreau să vă întreb cum vreți să vă asigurați dumneavoastră că statele membre uh, iau mai în serios importanța pieței interne în următorul semestru. Mulțumesc. Evelyn Gebhardt, din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Camp, mă scuzați că am intrat mai târziu în sală. Avionul a venit la timp, dar nu a venit la timp uh, uh, scara ca să putem să ne și dăm jos din avion. Vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele de apreciere și să vă spun că uh, piața internă este una dintre prioritățile cele mai importante ale comisiei noastre. Uh, joacă și pentru noi o importanță mare, așa cum joacă și pentru dumneavoastră. Spunea domnul Monti, uh, predecesorul meu, și vreau să mă refer la aceste chestiuni, despre activitățile din uh, legislatura anterioară când am încercat întotdeauna să avem o abordare holistică în ceea ce privește legislația, mai ales cea legată de piața internă. Uh, deci să nu vedem doar politicile uh, financiare și economice, ci să ținem cont și de celelalte domenii, domeniul social, domeniul uh, mediului înconjurător, <clears throat> astfel încât să acoperim toate chestiunile cu adevărat importante și dorim să procedăm în continuare la fel. Ceea ce ne mai preocupă și nu sunt foarte sigură dacă dumneavoastră sunteți factorul uh, responsabil sau alt ministru uh, în ceea ce privește um, legislația primară pentru că pentru noi în Parlament este foarte important să uh, creăm în Europa piața unică digitală, dar este important în acest context ca cetățenii europeni să-și poată dezvolta încrederea în această piață. Și Comisia Europeană uh, vine cu propuneri pe care trebuie să le elaborăm în continuare, dar în acest context există riscul putea avea diverse reguli diferite pentru uh, produsele care se vând online și asta este întrebarea care uh, ne-a preocupat în Parlament în ultima vreme. Este contraproductivă această abordare și vreau să știu care este uh, părerea dumneavoastră din acest punct de vedere. Mulțumesc! Van Hoysel pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit domnului Camp. Sunt sigură că vă va, veți asculta cu plăcere limba neerlandeză și am să încep prin a vă urea mult succes în cursul președinției dumneavoastră Noi, uh, ca parte din grupul ECR, suntem convinși că președinția dumneavoastră va putea să abordeze chestiuni care ne sunt foarte dragi nouă. Ar trebui să avem dimensiunea europeană acolo unde este necesar și dimensiunea locală și regională nu putem să vedem Europa ca fiind răspunsul la toate problemele noastre, ca fiind un panaceu universal și trebuie să fim mai modești în ceea ce cerem Europei. Și în același timp să avem o legislație clară, ușor de aplicat. Și menționați și dumneavoastră mai bună reglementare. Mă bucur să aud că aceasta face parte dintre principalele trei priorități ale președinției. La sfârșitul lunii decembrie a avut loc un acord interinstituțional privind mai buna reglementare, s-a ajuns la un acord între Consiliul, Comisie și Parlament și respectivul acord se referă la o serie de chestiuni, uh, dar dă și naștere la o serie de probleme și mă refer mai ales la subiecte care nu au fost incluse în acord, de exemplu ținta specifică de a reduce sarcina, povara administrativă. Noi în Parlament întotdeauna am fost de părere că trebuie să avem o țintă clară, cantitativă, măsurabilă. Prima mea întrebare în acest context este care este părerea dumneavoastră uh, a președinției neerlandeze credeți că este util să avem un instrument specific, o țintă specifică cantitativă pentru reducerea poverii administrative? Iar a doua mea întrebare se leagă de subsidiaritate. Cred că suntem cu toții de acord că subsidiaritatea este punctul de plecare pentru mai bună reglementare, mai ales în ceea ce privește uh, motoul după care vă ghidați. Acum trebuie să ne asigurăm că parlamentele naționale din statele membre nu sunt subminate în competențele lor, iar în acordul uh, interinstituțional este menționată subsidiaritatea ca fiind unul dintre mm, principiile fundamentale, dar noi credem că este uh, principiul cheie, de la el trebuie pornit și vreau să întreb ce pași va face președinția neerlandeză pentru a se asigura că se dă suficientă uh, atenție uh, opiniei parlamentelor naționale și locale. Danny Steele. Mulțumesc, Vicky. Bun venit uh, domnului Camp. Nu este o opoziție în uh, țările de jos, dar este un domeniu de politici unde, de fapt, suntem de acord cu dumneavoastră în mare parte. Cred că următoarele șase luni, în general vorbind, pot fi fructuoase și pot să ne ducă spre o piață internă unică. Uh, ceea ce mă îngrijorează, și nu spunea domnul ministru acest lucru, este că avem criza refugiaților care poate să impună controle la frontieră, ceea ce duce automat la uh, slăbirea zonei euro și mm, pieței interne. Acum, nu știu de ce se face această afirmație, pentru că, iată, avem o piață internă cu Regatul Unit. Și este important ca piața internă să nu dispară doar pentru că se introduc controle la frontieră. E adevărat că se călătorește puțin mai greu, dar este important să ținem cont de importanța pieței interne. Și spunea doamna Gebhardt că dacă începem să discutăm despre servicii, este importantă piața aceasta, dar este și, avem și legătura cu pachetul privind mobilitatea care a fost frânat, dar este un element esențial pentru piața internă. În Parlament, acest dosar este abordat de două comisii, comisii diferite, dar legătura există și ar trebui să ținem cont de ea, să ținem cont de faptul că ceea ce facem noi are repercursiuni pentru cetățeni, lucrători, angajatori. Deci să nu uităm de dimensiunea socială a pieței interne. Săptămâna aceasta am să fac o vizită la mai multe companii și IMM-uri și trebuie spus că nu se aude atât de bine vocea acestora la Bruxelles uh, ca cea a companiilor mari. Deci, dacă tot vorbim de bună reglementare, trebuie să ne asigurăm că și IMM-urile au ceva de spus. Și vreau să vă întreb cum veți vă veți asigura că IMM-urile vor fi ascultate cum se cuvine. S-a stabilit o comisie specială care se ocupă de punerea în aplicare a normelor legislative și a standardelor voluntare. Și sunt și eu membru în această comisie, dar multe companii îmi spun uh, că sunt companii de audit care îți pun pe frunte așa o etichetă, dar e posibil să uh, inducă în eroare respectiva etichetă. Trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Și aspectul B2B, business to business. Fraudele legate de achiziții sunt un subiect pentru Parlament. Avem un uh, acord în ceea ce privește uh, legislația în acest sens și vom avea o reacție a raportului meu săptămâna viitoare, dar ar fi util dacă președinția neerlandeză ar atrage atenția asupra acestei chestiuni. De asemenea, practici comerciale neloiale, nu sunt sigur dacă aceste lucruri trebuie acoperite prin legislație sau prin coduri de conduită sau măsuri de mediere, dar m-ar interesa cum vede președinția neerlandeză aceste chestiuni. Și apoi, ă, problema francizelor este un studiu deja pe acest subiect, dar trebuie să ne hotărâm cât de mult vrem să reglementăm și cât lăsăm în baza autoreglementării. Julia Reda. Julia Reda. Thank you, Chair. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc domnule ministru pentru că ați prezentat programul președinției olandeze. Avem multe preocupări în comun în ceea ce privește finalizarea pieței unice și a pieței unice digitale mai ales. Mulți europeni uh, se confruntă cu problemele legate de frontierele digitale în domenii în care am fi crezut că am scăpat de aceste frontiere în lumea fizică și cu siguranță aveți o responsabilitate politică pentru a vă asigura că piața unică digitală va deveni o realitate. Aș avea câteva întrebări specifice în legătură cu strategia pieței unice și planurile dumneavoastră în legătură cu piața unică digitală, mai ales uh, care știu că sunt prioritare pentru dumneavoastră în ceea ce privește inovarea și concurența. Mai întâi, în legătură cu serviciile, ați subliniat destul de mult că doriți să stimulați serviciile și pașaportul pentru servicii pentru grupul meu este important ca acest pașaport pentru servicii să nu fie folosit ca un fel de modalitate ascunsă de a stabili principiul țării de origine în domeniul serviciilor. Deci v-aș ruga să elaborați un pic mai mult în legătură cu ce doriți să obțineți în domeniul serviciilor și unde sunt limitele, ținând cont și de deciziile precedente ale Parlamentului. În legătură cu piața unică digitală, Doamna Gerhardt, doamna raportor, a vorbit deja despre acest lucru. În cadrul strategiei pieței unice am subliniat inovarea destul de mult și mai ales colaborarea în domeniul cercetării pe piața unică. Aceasta este o preocupare a noastră, sprijinim ideea de a face mai mult pentru uh, inovarea deschisă, deci din, ale cărei rezultate ar fi uh, liber disponibile și în legătură cu platforma pentru politicile pentru um, descoperirile științifice neprotejate de drepturile de autor, um, ar trebui să știu ce veți face pentru ca oamenii de știință din Uniunea Europeană să poată să colaboreze um, dincolo de frontiere. Ați vorbit și despre simplificarea regulilor TVA-ului. După cum știți, o solicitare din cadrul strategiei piețe unice este să se aplice o rată redusă a TVA-ului pentru produsele imprimate. Și aș dori să știu dacă se poate atinge acest obiectiv comun al nostru, dacă produsele imprimate, cum ar fi ziarele și cărțile electronice vândute online nu sunt considerate ca produse, ci vândute ca servicii. Deci aș dori să știu dacă se poate rezolva problema în, prin TVA sau în, deci, în ceea ce privește TVA-ul sau trebuie să incorporăm acest conținut în uh, propunerea privind legea contractelor din domeniul digital. În legătură cu cadrul pentru telecomunicații, ne-am confruntat cu o situație particulară. La două săptămâni după ce Parlamentul a adoptat pachetul continentului conectat, am avut deja o discuție în plenară în legătură uh, cu ratingul zero. Deci, cu siguranță există un dezacord între Parlament și comisar, în ceea ce priv... deci, pentru Comisarul pentru Economia Digitală și Societate în legătură cu statutul ratingului zero și Ehm, știu că în țările de jos s-a reglementat în legătură cu acest element în trecut, deci aș dori să știu dacă credeți că trebuie să revizuim acest aspect în eh, cadrul noilor reguli pentru telecomunicații. Și, ehm, în fine, nu o întrebare, ci un apel pe care l-a făcut și colegul meu, domnul Schwab. Avem nevoie de leadership pentru a ne asigura că vom avea reguli comune pentru piața unică. Deseori, Consiliul limitează libertatea de mișcare, pentru că există sensibilități naționale care trebuie depășite și eu cred că Comisia Europeană a spus foarte clar că multe bariere în calea pieței unice digitale sunt legate de legislație dreptului de autor și de fragmentarea legii drepturilor de autor. Am uh, ascultat colegii dumneavoastră în alte comisii care au prezentat programul președinției olandeze și am avut impresia că s-a pus mult accentul asupra faptului că veți administra bine, vă veți ține de promisiuni, dar eu cred că o administrație bună e una, dar avem nevoie din partea președinției Consiliului de leadership în Consiliu ca să ne asigurăm că vom face progrese pentru o mai bună armonizare în domenii cum ar fi cel al dreptului de autor și alte aspecte legate de piața unică digitală. Sper că veți aborda deci aceste aspecte cu ambiție și vă veți asigura că vom depăși divergențele naționale destul de mici, care creează însă probleme foarte mari pentru piața um, unică. Mulțumesc! Now, I know that our... Știu că comisia noastră va fi cea mai ocupată din Parlament, dar putem încerca să ne concentrăm în intervențiile noastre, pentru că dacă nu, nu vom reuși, nu vom mai avea timp să răspundă și colegii nu vor mai avea timp să pună întrebări. Deci, vom discuta apoi cu coordonatorii ca să vedem cum um, abordăm viitoare schimb de opinii, dar s-ar putea să trebuiască să limitez timpul. Știu că aveți multe lucruri importante de discutat, dar trebuie să ne concentrăm și pe uh, priorități. Dita Sharonson. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi doresc să-mi cer scuze că am venit uh, mai târziu la această reuniune, domnule ministru. Îmi aduc aminte de ultima dumneavoastră președinție. Atunci uh, am uh, fost membru a Consiliului, deci iată, am fost în cealaltă clădire atunci. Ați fost o președinție foarte eficientă și ați obținut rezultate concrete pentru cetățeni. N-am niciun dubiu că și de data aceasta va fi așa și că împreună vom reuși să ameliorăm viața cetățenilor. Aș sublinia două elemente cheie pentru grupul meu politic. Sunt sigură că antevorbitorii mei au vorbit deja despre acestea. Primul este pachetul privind siguranța produselor. Este un dosar extrem de important pentru cetățenii noștri și scandalul Volkswagen a arătat că avem nevoie de mai bună supraveghere a pieței mm, interne. Sunt sigur că sunteți de acord cu mine că sunteți cei mai potriviți pentru a debloca discuția din Consiliu și să veniți la trilog să încercăm să găsim soluții concrete în acest dosar. Apoi, un alt subiect foarte important pentru mine personal este transferul vehiculelor cu motor. Domnule ministru, este una dintre principalele preocupări ale cetățenilor noștri. Încă o dată, dosarul este blocat din cauza unui element foarte mic, din cauza unui articol. Deci aș dori să știu, v-aș ruga să-mi confirmați, să-mi dați asigurări că acest subiect va fi pe ordinea de zi în timpul președinției dumneavoastră. Încerc să fiu și eu cât mai eficient în intervenția mea, așa că voi încheia în mod mai pozitiv. Voi spune că apreciez faptul că uh, va începe trilogul privind accesibilitatea pe internet. Este un dosar din cadrul pieței unice digitale în care putem obține rezultate pentru cetățeni care se vor bucura de aceleași reguli. Deci mă bucur că va începe trilogul în acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă urez numai bine. So I've suggested that the... Am propus domnului ministru să răspundă până la 4 eh, fără 5 și atunci vom mai avea încă 10 minute pentru întrebări din partea celorlalți colegi, un minut de fiecare și apoi domnul ministru va răspunde și va trage concluziile. Mag ik beginnen met iets zeggen tegen meneer eh, Schwab, die uh, begon over. Voi începe prin a reacționa la ceea ce a spus domnul Schwab. Dânsul a vorbit despre importanța semestrului european. Știu foarte bine cât de important este semestrul european și ehm, este într-adevăr un instrument eh, foarte util. Cred că e un lucru bun că Comisia cere statelor membre să amelioreze anumite aspecte. Știu că Comisia Europeană este importantă pentru Uniunea Europeană, dar eu cred că și statele membre pot să joace un rol mai important decât joacă de până acum. Deci semestrul european, într-adevăr, are un rol foarte important de jucat și recomandările specifice pe țară făcute în cadrul semestrului european uh, merită aplicate. Cred că Comisia ar trebui să fie chiar și mai ambițioasă decât este. Aceste recomandări nu trebuie făcute doar foarte clar, pentru că sunt deja făcute foarte clar. Comisia însă ar trebui și să verifice în ce măsură sunt aplicate. Și dacă nu sunt aplicate, atunci ar trebui să existe consecințe pentru statele membre. Deci, eu doresc să folosesc toate posibilitățile oferite de semestrul european. Domnul Schwab m-a întrebat și cum pot să ia mai în serios statele membre piața unică decât o fac de până acum. Eu cred că este în interesul statelor membre să ia piața unică foarte în serios, um, ca și Parlamentul și Comisia. Pentru că piața unică face Uniunea Europeană ceea ce este. Dacă folosim posibilitățile pe care ni le oferă piața unică, vom obține creștere economică, bunăstare, deci trebuie să o facem. Um, încercăm să punem în discuție obstacolele care încă există pe piața unică, ca să scăpăm de ele. Doamna Gerhardt a spus că piața unică nu um, e importantă doar pentru economie, ci are și o dimensiune socială și de mediu, așa cum au spus și alți colegi uh, ai say, Da, e adevărat, dar aspectele legate, aspectele sociale și cele de mediu pot fi rezolvate doar dacă ne asigurăm că economia merge bine. Dacă economia merge bine, e mai ușor să abordăm aspectele sociale și de mediu. Deci nu cred că aceste lucruri se exclud reciproc. Doamna Gerhardt a vorbit și despre punerea în aplicare. Altă dată, când am vorbit uh, cu dânsa, de asemenea, am vorbit despre punerea în aplicare. Eu cred că punerea în aplicare este un element foarte important. E bine să cădem de acord în legătură cu anumite lucruri, dar dacă apoi nu le aplicăm, nu obținem nimic. Deci, cred că uh, e foarte important să ameliorăm punerea în aplicare. Politicieni um, politicienii de multe ori sunt implicați în aplicarea acestor măsuri. Pentru a se asigura că ele sunt eficiente, trebuie să se acorde mai multă atenție punerii în aplicare. Vom studia opțiunile pe care le avem pentru a ameliora până în aplicare. Doamna Gerhard a vorbit și despre comerțul electronic și despre modul în care ne putem asigura că scăpăm de toate, aspect, eh, toate obstacolele din comerțul electronic. Cred că mai sunt multe de făcut, pentru că pentru firmele mici este foarte dificil să profite de oportunitățile oferite de comerțul electronic. Deci trebuie să armonizăm cât mai mult, să simplificăm lucrurile, să ne asigurăm că regulile existente Uh, sunt uh, clare și consecvente pentru a și companiile mici să poată beneficia de avantajele pieței unice și întreprinderile mici și mijlocii. Um, nu ne atrag atenția pentru că sunt mai mici, ci pentru că sunt coloana vertebrală a economiei noastre. Sunt uh, firmele pentru care lucrează majoritatea europenilor. Sunt firmele care creează majoritatea PIB-ului în Europa. Deci nu ne preocupă IMM-urile pentru că sunt mai mici, ci pentru că sunt atât de importante pentru economie. De aceea legislația europeană trebuie să fie simplă de aplicat, simplă de înțeles și de aplicat. Și când dorim o mai bună reglementare, nu trebuie să uităm că legislația produsă de noi trebuie să fie ușor de aplicat. Și deci cât mai simplu. Doamna Puset a vorbit despre obiective specifice. Obie uh, Sunt de acord cu acestea. În țările de jos, de ani de zile, stabilim obiective specifice pentru o mai bună reglementare. Nu doresc aici să mă laud, dar am făcut în ultimii ani și uh, mai târziu am verificat și dacă am atins obiectivele. Cred că este util ca și Uniunea Europeană să aibă obiective mai specifice când vine vorba de o mai bună reglementare. Doamna Buset a spus și că principiul subsidiarității trebuie să fie punctul nostru de plecare. Sunt de acord și cu acest lucru. Uniunea Europeană este formată din state membre. Respectăm prerogativele statelor membre. Dorim ca statele membre să ia în serios aceste prerogative și dacă mm, comisar sau președintele Comisiei, domnul Juncker, spune că trebuie să fim ambițioși cu anumite lucruri și să avem ambiții scăzute în legătură cu lucruri mai mici și, de fapt, despre subsidiaritate vorbește. Doamna Ghium a vorbit despre controlele la frontiere. A spus că um, acestea riscă să se bată cap în cap cu piața unică. Și a dat exemple. Eu cred că există două interese concurente și pe care trebuie să le reconciliem. Bineînțeles, piața unică funcționează mai bine fără frontiere, fără controle. Dar nu trebuie să uităm uh, problemele legate de migrație. Și deci, iată, avem interese concurente când vine vorba de frontiere. Nu trebuie însă să uh, plimbăm obstacolele dintr-o țară în alta. Eu cred că trebuie să fim mai eficienți la frontierele noastre externe. Purtăm discuții cu Turcia, tocmai pentru a avea controle mai eficiente la granițele externe. Și deci, după ce vom fi eficientizați frontierele externe, putem să scăpăm din nou de controlele dinăuntrul Europei și astfel piața unică va putea funcționa bine. Domnule Ionc a vorbit despre IMM-uri am uh, răspuns în legătură cu acestea mai devreme, dar sunt de acord cu dânsul când uh, vine vorba de standarde. Dacă dorim ca piața unică să funcționeze bine, putem obține acest lucru doar dacă se aplică standarde clare și aceleași peste tot. Dacă avem standarde comune atunci va fi mai ușor să se facă afaceri în Uniunea Europeană, chiar și de companiile mici. Deci dacă stabilești standarde în Europa, um, ești în avangardă în lume. Suntem cea mai mare piață de consum din lume. Dacă noi stabilim standarde și avem standarde robuste, atunci acestea pot avea un rol internațional de jucat. Domnul de Jung, de asemenea, a făcut și alte observații pe care le-am notat în legătură cu lanțul de aprovizionare, despre franșize. M-am ocupat mult de franșize, mă interesează subiectul. Cred că este un model de afaceri foarte bun, dar care comportă anumite riscuri. De multe ori există un dezechilibru între puterea pe care are persoana care oferă franciza asupra francizatului. Dar prin legislație putem asigura un mai bun echilibru. Eh, doamna Reda a vorbit despre pașaportul pentru servicii. Eh, doamna Reda știe ce dorim să obținem cu acest pașaport pentru servicii. Dorim să eh, facem în așa fel încât să fie mai ușor pentru firme pentru consultanți uh, și pentru alte tipuri de um, liberi profesioniști să obțină aprobări, autorizări dintr-o țară și să aplice, să le poată folosi în altă țară. Deci după ce ți-ai folosit licența sau aprobarea, um, de exemplu, în calitate de um, uh, consilier fiscal, uh, de contabil, poți să-ți folosești această aprobare sau licență în alte țări benutten van de mogelijkheden die de dienstenmarkt eh, biedt. Ehm, de diensten... Piața serviciilor ne oferă lucruri pe care iată că nu le folosim. Trebuie să-i avem în vedere, în special, pe cei care oferă servicii profesioniste. Există și o serie de alte entități la fel cu ceea ce se întâmplă în Statele Unite, chiar dacă, sigur, lucrurile acolo sunt cu totul altfel. Serviciile profesioniștilor sunt reglementate în mod diferit. În Europa trebuie să obținem rezultate în această direcție și acest lucru va fi posibil și datorită acestui pașaport de servicii. Vom discuta despre asta pe durata unei reuniuni informale a Consiliului, care va avea loc săptămâna aceasta. Prin urmare, vom avea un schimb de opinii între diferite state. Ne ocupăm de asta, deci miercuri și joi, cu toate celelalte statele Uniunii Europene. Domnul Breda a vorbit despre inovație, despre importanța a inovației. Aici o să fiu scurt, doamnă președinte, în special este vorba despre inovația deschisă. Evident, dacă în Europa dorăm, dorim să stimulăm inovațiile, trebuie să ne asigurăm că aceste inovații sunt accesibile pe scară largă. Apoi, chestiunea TVA-ului redus. Conform propunerii făcute de Comisia Europeană, care va fi prezentată în scurt timp. Acest lucru va avea legătură cu TVA-ul în general și în special cu lucrurile menționate de dumneavoastră, frauda în domeniul TVA-ului. Acestea sunt subiecte care fără îndoială trebuie să fie abordate. Am luat notă de cele spuse de dumneavoastră. Știu, doamnă președinte, că trebuie să fiu concis. Domnul Reda a vorbit despre conducere, despre drepturile de proprietate intelectuală. Și cred că o bună președinție a Uniunii Europene trebuie să dea dovadă de conducere, prezentând propuneri constructive, care să se poată bucura de acordul tuturor. Și aș vrea să-i mulțumesc și domnului Sofa care a intervenit cu privire la un dosar complex care nu cred să fie finalizat sub președinția neerlandeză. Mă refer aici la pachetul privind siguranța produselor. Din păcate, Trebuie să vă spun că dosarul acesta pare să se fi blocat oarecum. Noi vom încerca să facem ce ne stă în putere pentru a-l readuce în discuție. Mulțumesc, spune doamna președintă. Voiam să dau uh, timp de intervenție și celorlalți membri, Catherine Steiler, Danti, Olga Shenlova, Ivan Ștefanici, Van Nistelrooy, Barnova și cu mine. Nu mai vrea cineva să intervină? Bun. Un minut fiecare, dacă ați putea să fiți concrete în intervențiile dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru comentarii care sunt foarte utile și mulți dintre noi constată că prioritățile președinției dumneavoastră sunt identice cu ale noastre. Lucru care le-a spus uh, vicepreședintele nostru săptămâna trecută. Aș vrea să știu ce vrea să facă președinția neerlandeză în ceea ce privește um, cercetarea deschisă, inovații deschise, căutare de date, având în vedere regat, exemplul Regatului Unit privind utilizarea acestor în scopuri non-comerciale. Săptămâna trecută vorbeam despre a treia industrie, revoluție industrială, dar de fapt este cea de-a patra revoluție industrială Uh, în uh, țările de jos s-au îndreptat cam în această direcție și poate ne spuneți cum ați reușit acest lucru și cum ne puteți ajuta și pe noi sau cum ne putem inspira. Și în ceea ce privește cele spuse de dumneavoastră cu privire la semestru, cum putem realiza acest lucru în practică? Mulțumesc! Mulțumesc, Nicola Dante! Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc domnului ministru pentru prezență. Aș vrea să prezint urările mele de succes președinției neerlandeze, pentru că este o președinție importantă, de la care ne așteptăm multe. E importantă având în vedere momentul în care ne aflăm în Europa. Semnalele de dificultate pe care le înregistrăm cred că sunt cunoscute de noi toți, prin urmare mult succes pentru președinție. Știm că aveți o adevărată cultură, o adevărată istorie și puteți da o contribuție importantă și aș vrea să subliniez câteva alte aspecte care, după părerea mea, nu se regăsesc neapărat în această prezentare pe care ați făcut-o și cred că ar trebui să fie subliniate. Uh, în ceea ce privește digitalul, ați subliniat foarte bine care sunt prioritățile. Prioritățile noastre sunt foarte clar indicate în raportul prezentat de Evelyn Gebhardt, care a fost aprobat cu mare majoritate în Parlament. Ne așteptăm ca din partea Consiliului să existe deschidere și colaborare, pentru că noi nu avem nicio problemă să găsim puncte de sinteză cu mare majoritate și apoi când se ajunge la Consiliu, apar dificultățile și încă foarte mari. Prin urmare, mi-aș dori ca președinția neerlandeză să reușească în următoarele luni să um, determine Consiliul să ajungă la niște acorduri pe anumite subiecte, geoblocking, portabilitatea online, armonizarea TVA-ului, în ceea ce privește această sharing economy. Aș vrea să știu dacă v-ați gândit să lucrați la așa un element de important, care este practic o oportunitate pentru economia europeană și o realitate care are nevoie totuși de reglementare. Apoi, ca să trecem și pe partea clasică a pieței unice de bunuri și servicii. Mi se pare convingătoare și foarte detaliată partea referitoare la servicii, însă mi se pare că partea referitoare la bunuri este destul de deficitară. Suntem o economie care constă și în producție, nu doar în comerț. Și aș vrea să subliniez două elemente. Unul a fost subliniat deja de colega Geran Sova, subiectul supravegherii pieței și al Made In. Ați spus că este dificil uh, să depășim blocajul din Consiliu, dar n-ar trebui ca țările să facă un efort de compromis, apoi indicațiile geografice. Există o dorință în uh, comisie care a apărut în urma intenției Parlamentului, deci evident că putem vorbi despre o renaștere industrială și o politică puternică pentru producția de bunuri. Acestea ar fi preocupările mele. Pe de o parte, faptul că nu există o politică ce să protejeze producția și pe de altă parte, și aici închei, prezența acestei economii de piață, care are un statut foarte clar reprezentat în raport. Acestea ar putea, credem noi, detalii care să ajute la îmbunătățirea producției în Europa. Îmi cer scuze dacă m-am lungit prea mult. Doamna Șaldemose. Mulțumesc, domnule, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o, pentru comentarii și să vă urez mult succes pe durata acestor șase luni vă, consult, vă concentrați pe piața internă, pe potențialul acesteia de creștere, lucru pe care îl apreciem în cadrul comisiei noastre. Prioritatea dumneavoastră transversală este concentrarea pe cetățeni și pe încrederea acestora în Europa. Ceea ce lipsește în programul dumneavoastră este o prioritate referitoare la accesul legal al cetățenilor la bunuri și servicii și eliminarea oricărei forme de discriminare în cadrul pieței interne. Ce părere aveți în acest sens? O a doua întrebare se referă la raportul pregătit de această comisie cu privire la practicile neechitabile B2B în lanțul alimentar. Aș vrea să știu ce părere aveți, cum credeți că putem îmbunătăți raportul de forțe între diferitele elemente din acest lanț de distribuție. Și o trei observație din partea mea. Aș vrea ca dumneavoastră și colegii dumneavoastră să deschideți subiectul uh, compoziției diferite a produselor alimentare în cadrul alimentelor, pentru că aceste variații există în funcție de țară și cred că asta ar contribui la Uh, îmbunătățirea calității alimentelor. Domnul Ștefanici acum. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru informații. Mă bucur că ați vorbit în special despre piața unică, despre servicii, chiar într-o mare măsură. Și aș avea o întrebare cu privire la domeniul serviciilor. Știm că încă nu avem servicii total liberalizate în UE și întrebarea mea este dacă plănuiți să întreprindeți ceva în acest sens, în ceea ce privește liberalizarea tuturor serviciilor din Europa în cadrul pieței unice. O a doua întrebare are legătură la, cu acordurile comerciale. Nu le-ați menționat în mod direct și știm că din aceste acorduri derivă creșterea și locurile de muncă. Există însă un acord în pregătire și anume TTIP și întrebarea este dacă îl veți aduce în discuție și dacă veți introduce priorități pentru TTIP pe durata președinției dumneavoastră. Eva Panova. Thank you, Chair. Eva Panova. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule ministru, unul dintre, una dintre prioritățile de care mă ocup și eu este cea care ține de inovație și crearea de locuri de muncă. Și mă întreb um, ce consideră președinția dumneavoastră a fi cel mai important element al strategiei DSM care ar promova, stimula inovația în sectorul uh, european. Ați vorbit despre faptul că trebuie să eliminăm decalajul care ne desparte de Statele Unite și ați spus de asemenea că încercați să reduceți reglementările excesive care împiedică oamenii și companiile să-și desfășoare activitatea. Cum intenționați să faceți acest lucru și aș vrea să știu dacă uh, există o viziune clară, dacă versiunea legislativă poate fi simplificată, dacă aveți niște etape concrete în vedere. Mă întâlnesc adesea cu tineri inovatori care au idei bune, însă care nu știu cum să le pună în aplicare și cred că în țările de jos există foarte multe exemple bune în acest sens. Care ați spune că sunt cele mai bune exemple? Și le puteți prezenta restul țărilor ca surse de inspirație? Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt și eu încântat de faptul că îl avem alături de noi pe domnul ministru, care iată că a vorbit în neerlandeză, lucru care mă bucură. Domnul președinte, l-ați numit ministrul Camp. Asta ne amintește de o luptă, de o bătălie. Dar ca să trecem la aspecte mai serioase, aș spune că sunt de acord cu prioritățile care au fost uh, indicate în programul președinției. Domnul Timmermans a vorbit despre economia circulară, care devine un subiect de mare actualitate. Parlamentul European investește foarte mult în inovații și acest lucru este valabil și la nivel național. Și există și uh, produse poate că dar în Germania de exemplu, lucrurile nu sunt foarte clare. Nu știu dacă uh, anumite produse trebuie sortate în, cu substanțe chimice sau deșeuri. Am introdus mulți bani în inovație, am încercat să înregistrăm progrese, însă dacă nu uh, ajungem la o concluzie pe o serie de detalii, se pierde o mare parte din valoarea uh, acestor realizări? Veți face legătura dintre biodiversitate și piața unică? Cum vreți să faceți acest lucru? Am elaborat un document informativ cu o serie de colegi pentru președinția neerlandeză. Am acest dosar, dacă vreți, îl puteți folosi ca sursă de inspirație. Domnul Roșfor acum. Mulțumesc, doamna președinte, domnule ministru. Uh, voiam să vă pun întrebări pe niște subiecte concrete, dar nu mai este mult timp și colegii mei au făcut-o deja. Suntem la finele discuției, deci o să mă acces pe o discuție de ordin politic. Știți foarte bine, traversăm niște momente dificile în Europa. Există trei elemente de conjunctură macropolitică care ne preocupă foarte mult. Este vorba despre chestiunea migranților, tentația aceasta de a închide frontierele care se manifestă în anumite țări din UE. Apoi mai avem atentatele teroriste care se reflectă în faptul că nu mai există schimburi economice în anumite domenii. Mă gândesc, de exemplu, la turism. Și în acest context, Regatul Unit pregătește acest referendum care, după, lucru care, după părerea mea, pare să fie un moment foarte dificil pentru Europa, ceea ce numim Brexit. Acestea sunt trei provocări uh, care vizează piața internă. Și aș vrea să vă spun că mi se pare că toate cele trei instituții europene sunt vizate, nu doar Comisia, și că în acest sens avem datoria de a comunica și de a prezenta și mai bine piața internă prin toate dosarele care sunt prezentate în momentul de față. Și aș vrea să vă întreb uh, sunt sigur cunoașteți acest lucru, dar nu l-am regăsit în intervenția dumneavoastră inițială. Deci cum ne putem asigura că piața internă nu va fi ceva ce să pară pentru cetățenii noștri fără nicio legătură cu momentele dificile pe care le traversăm? Cum veți face să vă asigurați că e ceva clar care favorizează construcția Europei de mâine printre alte și datorită elementului digital, care, după părerea mea, ar putea să aibă un impact concret pentru mulți dintre cetățenii europeni. So I'm going to ask the last question. Să adresez eu ultima întrebare. Vorbeați despre um, viziunea de ansamblu și că această viziune ne-ar putea ajuta să ne atingem scopurile în viziunea de ansamblu, Regatul Unit a fost un mare uh, susținător al pieței unice și piața unică vine să <clears throat> ajute sectorul afacerilor și comerțului în cele 28 de state membre. Deci uh, ne bazăm pe dumneavoastră să faceți uh, acțiunile concrete care să um, facă să dispară obstacolele din calea tranzacțiilor comerciale și să ajute inovația în uh, companii. Aceasta asta este viziunea de ansamblu la care trebuie să ne referim. Sunt trei mici acțiuni care ar putea fi de ajutor. Vorbeați despre informații clare despre, uh, pentru consumatori și pentru companii. Sprijinim acest obiectiv mai ales unele acțiuni ale Eurochambre sunt foarte utile. Deblocarea pieței digitale uh, ține și de piața serviciilor și serviciilor digitale și, în al treilea rând, vorbim despre dimensiunea digitală și Aș vrea tare mult să excludem micro-întreprinderile de la sarcinile de plată. Mi s-a terminat minutul și să ne spuneți dumneavoastră ce doriți să faceți, că dumneavoastră mai aveți timp de intervenție. whilst the Minister gathers his thoughts together, I'm sure. Până își adună gândurile domnul ministru, sunt sigură că vom, vă spun că sunt sigură că vom uh, aborda aceste chestiuni în această după-amiază și vom reuși să uh, recuperăm timpul. Da, președinte, îmi cer scuze că am intervenit uh, timp prea îndelungat și că din cauza mea sunteți în întârziere. Doamnă președinte, aș vrea să abordez diversele întrebări și știu că membrii Parlamentului European cunosc foarte bine faptul că președinția Consiliului nu poate să aibă propuneri și inițiative ea însăși. Trebuie să le așteptăm din partea Comisiei. Comisia are puterea de a propune legislație. Deci trebuie să le primim aceste propuneri din partea Comisiei și apoi să le discutăm în Consiliu pentru a avea un acord cât mai amplu. Eu cred că s-au făcut progrese și membrii Parlamentului mi-au atras atenția asupra unei serii de chestiuni. Cu siguranță le-am notat și voi ține cont de ele în următoarele luni, dar inițiativa trebuie să vină din partea Comisiei. Doamna Styler, am citit raportul uh, pe care l-a l-ați uh, elaborat și știu foarte bine ce puncte sunt cuprinse acolo. Inovația și creșterea sunt elemente foarte importante și mi-aș cerut să mă uit în mod specific la uh, propunerea Regatului Unit și mă întreb și eu, se întreba doamna Styler uh, cum putem să facem să funcționeze mai bine semestrul european, cum se poate ca recomandările specifice de țară să se verifice dacă sunt urmărite sau nu. Cred că cel mai bine este să clarificăm cât de important uh, este follow-up-ul pentru țara respectivă și pentru UE da, și să vedem care au fost rezultatele respectivei țări prezentate clar. Și dacă facem acest lucru, statele membre vor putea să comunice între ele, să-și explice unul altuia ce au realizat, ce n-au realizat și de ce n-au realizat și cum s-ar putea rezolva problemele. Deci sunt uh, sunt repere pe care le putem găsi prin uh, uh, revizuirea interpares. Printre altele, se vorbea despre economia de partajare. Economia de partajare este acum în curs de dezvoltare și trebuie să ne asigurăm că va înflori dar pentru acest lucru avem nevoie de o analiză adecvată ca să ne asigurăm că procesul este orientat așa cum se cuvine. Economia de partajare are niște beneficii clare și este important să le avem în vedere. Pentru asta trebuie să ne asigurăm însă că această economie merge în direcția potrivită. Și vorbeam și despre uh, buna reglementare. Ei bine, trebuie să ne asigurăm că orice reguli propunem, acestea trebuie să fie clare, dar care să ofere suficientă marjă de manevră pentru a se putea dezvolta economia de partajare. Deci avem nevoie de legislație care să fie adecvată viitorului. Domnul Dante mențio- menționa și dosarul nostru principal. E adevărat că e blocat acolo dosarul și putem să încercăm în Consiliu să-l deblocăm, dar nu prea avem multe lucruri de făcut. Așteptăm propuneri din partea Comisiei. Dacă Parlamentul are propuneri, eu cu bucurie le primesc și vom încerca să ne raportăm la ele. se mai menționa și accesul egal la bunuri și servicii, la problema geoblocking-ului. Da, sunt chestiuni foarte importante și vom dedica reuniuni specifice acestor probleme. Vom avea sesiuni de discuții uh, în bilateralele pe care le vom purta cu cele 28 de state membre și vom asculta statele, vom vedea ce au de spus și geoblocking-ul face parte din subiectele pe care le vom aborda astfel încât să putem să dăm un input comisiei în cazul în care comisia vrea să facă propuneri, să știe care este poziția Consiliului. Lanțul de distribuție și puterile deținute de diversi actori. Ne atrăgeați atenția asupra acestui uh, subiect și cu siguranță că îi vom acorda atenția cuvenită. Apoi domnul Stefanici menționa faptul că toate serviciile de pe piața uh, unică trebuie să fie uh, libere, dar uh, cred că mai trebuie făcut o serie de pași pentru a realiza acest lucru. și cred că sunt multe posibilități deschise în fața noastră în Europa pe care pur și simplu nu le utilizăm și uh, acesta este în dezavantajul cetățenilor și companiilor noastre. Posibilitățile există, propunerea, propunerile comisiei există și ele și va trebui ca noi să facem mai mult pe marginea propunerilor respective. Noi, președinția, vom începe să lucrăm pe baza propunerilor făcute de comisie, dar sunt și alte propuneri care se vor prezenta în următorul an și jumătate și vom încerca să pregătim calea și să ne asigurăm că se lucrează la viteza necesară. Deci, deodată ce apar propuneri, să începem să lucrăm imediat pe marginea lor. Și este important să um, avem rezultate uh, palpabile, pentru că, iată, menționați acordul uh, uh Japonia-Statele Unite și pot să vă spun că țările de jos sunt foarte motivate ca tip să aibă succes. Vom face tot posibilul în acest sens, în același timp asigurându-ne că câștigăm încrederea uh, cetățenilor în TTIP, pentru că am pierdut această încredere. Și nu este nevoie să fie așa. TTIP poate să fie importantă pentru Europa, poate să aducă avantaje uh, această, acest acord comercial cu Statele Unite. Apoi strategia DSN era și ea menționată și aici este un punct pe care unde comisia trebuie să ne dea un input. Comisia a făcut o listă cu 20 de probleme diferite, importante după părerea lor. Directiva privind contractele pentru um, servicii digitale, apoi vânzările la distanță și acolo este o propunere de directivă și aceste propuneri reprezintă un început uh, precaut și la un an după ce s-a lansat strategia pentru uh, piața uh, unică digitală vom evalua starea de fapt ca să vedem care sunt pașii necesari de făcut în viitor. Trebuie să ne asigurăm că în Consiliu avem un acord asupra acestor chestiuni, astfel încât să ajutăm Comisia să elaboreze strategia pentru piața unică digitală. Este extrem de important acest lucru pentru crearea de locuri de muncă în Europa și pentru creșterea economică. Și în 26 mai avem un eveniment care se ocupă de piața unică digitală. Se vorbea și despre economia uh, bazată pe um, produse bio și economia circulară. Este foarte activ colegul nostru și deja mi-a transmis mai multe uh, sugestii și în 29 uh, ianuarie vom avea chiar un eveniment al Consiliului unde le pot spune colegilor care sunt punctele dumneavoastră de vedere. și aș vrea să reacționez și la o serie de alte chestiuni. Menționați uh, faptul că piața unică trebuie să fie avută în vedere atunci când discutăm toate dosarele. Noi înțelegem ce este piața unică și înțelegem că nu privește doar economia noastră, ci toate zonele de politici. Doamna Ford pusese o întrebare legată de inițiativele pentru piața unică, prin care să ne asigurăm că aceste, cum ne asigurăm că aceste inițiative sunt sprijinite pe termen lung. Președinția neerlandeză este de acord cu Regatul Unit că este important nu doar pentru Regatul Unit, ci pentru toate statele membre, este important să uh, beneficiem mai mult de posibilitățile pe care le oferă piața unică. Și mă întristează faptul că nu, nu utilizăm la justa valoare toate aceste posibilități. Sunt state care consideră că protejarea economiei proprii este în interesul uh, țării, dar trebuie să înțelegem ce înseamnă economia, uh, ce înseamnă piața unică pentru statul dumneavoastră. Dacă am utiliza pe deplin posibilitățile existente existente pe piața unică, atunci uh, n-ar beneficia doar uh, statele puternice economic, dar cu siguranță că observația dumneavoastră este validă și nu doar uh, din, punct de vedere, din punctul de vedere al Regatului Unit. În ceea ce privește calitatea serviciilor și aici este un subiect pe care l-ați menționat. Spuneați că trebuie să acordăm atenție calității serviciilor furnizate. Sunt perfect de acord. Sunt servicii furnizate în Europa la nivel înalt. Companiile și întreprinzătorii pot să, să ofere servicii și altor state există o marjă de manevră, dar în cazul serviciilor, într-adevăr, trebuie făcute mai multe lucruri. Și vom aborda acest subiect și vom încerca să ne asigurăm că putem da Comisiei Europene suficient input ca să înțeleagă poziția Consiliului și sper că putem să cooperăm bine cu Comisia, astfel încât să facem progrese pe eh, pachetul privind piața unică, piața unică digitală și mai bună reglementare. Mulțumesc! Thank you very much, Minister, for... Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru numeroasele răspunsuri la atât de multe întrebări. Vom discuta cu coordonatorii să vedem cum putem structura mai bine dialogul nostru. Vă mulțumesc! So we're going to move straight on. Vom trece direct la punctul următor, dacă sunteți de acord. E vorba de prezentarea Comisiei în legătură cu regulamentul delegat privind normele tranzitorii Deci normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din codul vamal al Uniunii în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale. Am fost foarte preocupată la sfârșitul anului trecut, începutul anului acesta, în delegația din portul Rotterdam pe care am convins, am condus-o, am, am fost cu domnul De Jong și, și cu Evelyn și am discutat cu funcționarii care se ocupă de chestiuni vamale, au spus că există pericolul adăugării de birocrație și hârțoverie la procesul vamal, nu să um, eficientizăm procesul dacă procesul vamal nu este cât de simplu posibil, va avea un efect negativ asupra comerțului în general. De aceea este atât de important să avem reguli și proceduri funcționale pentru a ne asigura că toate irregularitățile sunt identificate. din câte știu, Comisia va face o prezentare. Cine face această prezentare din partea Comisiei? Is it Mr. Camod? Domnul Camod de la DG Taxe? Da. Bun. Bine ați venit. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnul președinte. Îmi cer scuze că nu m-am putut așeza mai aproape de dumneavoastră pentru că a fost atât de multă lume în sală pentru punctul precedent. Acum vă voi prezenta pe scurt un uh, dosar destul de tehnic, destul de complicat. Mai voi aminti mai întâi că Uniunea Vamală este de competența exclusivă a Uniunii Europeană și a fost un filon de, pilon de bază al Uniunii de când există. Codul Vamal reprezintă finalitatea unui proces de modernizare a de reguli vamale, vamale care există încă din 1992 care trebuie schimbată. Nevoia de schimbare a fost identificată de mult și s-a um, concretizat uh, prin uh, codul VAMAL um, um, modernizate prin uh, operațiuni electronice. Uh, acest cont vamal modernizat include o serie de detalii uh, mult mai multe decât din majoritatea domeniilor. După cum știți, codul vamal al Uniunii um, a fost adoptat de colegiuitori în 2013 și conform tratatului de la Lisabona, Comisia a adoptat acte delegate și astfel avem un text sprijinit de acte adoptate în cadrul structurii comitologiei. Anul trecut, Comisia a adoptat actul delegat în iulie 2015 și acesta a fost uh, dezbătut la IMCO. Comisia a notat preocupările Comisiei IMCO de atunci și doresc să notez preocupările dumneavoastră în legătură cu nevoia de a asigura un echilibru între condițiile de mai, pentru mai multă competitivitate și facilitarea comerțului în Uniune și, pe de altă parte, ameliorarea siguranței cetățenilor și, de asemenea, exprimați preocupări în legătură cu povara asupra agenților economice, așa despre care a vorbit și doamna președinte în introducerea sa în abordarea sa um, a actului delegat de tranziție, despre care discutați astăzi, um, Comisia a ținut cont de aceste preocupări. Vă voi aminti că actul delegat a, um, a, stabilește situația care trebuie să se aplice conform codului VAMAL al Uniunii după ce se fac toate simplificările și modernizările. Deci, E vorba de un șablon pentru funcționarea codului VAMAL al Uniunii, momentul în care acesta va fi complet aplicat. Dar pentru a ajunge în această fază, trebuie să se stimuleze mai ales uh, sistemele informatice, fi introduse de azi pe mâine. E nevoie de timp, de coordonare și de eforturi. Și e nevoie și de diferite elemente care trebuie stabilite în avans. Noțiunea introducerii acestor sisteme informatice în timp, pe o perioadă de timp, în întreaga Uniune, um, implică că trebuie să ne gândim la sisteme care s-ar aplica, s-ar folosi uh, în uh, perioada de tranziție și astfel ajungem la programul de lucru privind codul VAMAL, um, care reprezintă un alt șablon uh, pentru introducerea la timp a sistemelor informatice. Deci, actul delegat um, tranzitoriu adoptat în decembrie este ultima verigă în pachetul de punere în aplicare a codului VAMAL. Comisia are de gând să asigure o tranziție um, funcțională de la sistemul actual la faza finală a codului VAMAL electronic până în 2020. Textul actului delegat tranzitoriu a fost discutat în detaliu cu reprezentanții statelor membre și cu, um, mai ales cu cei care se ocupă de comerț. Textul va fi discutat în grupul de lucru din Consiliu în această miercuri. Veți nota că actul delegat tranzitoriu este destul de lung. Acest lucru se datorează faptului că reia o serie de prevederi existente care nu se mai aplică de la 1 mai 2016, dacă am rămâne în situația actuală. Și este important pentru că în situația în care actul delegat tranzitoriu încearcă să asigure că nu va exista un gol între 1 mai și introducerea noilor sisteme, trebuie să asigurăm continuarea anumitor Um, pe procese pe hârtie până la introducerea noilor sisteme electronice. Trebuie să spunem că dacă actul delegat tranzitoriu nu, se va, nu s-ar adopta, ar apărea o problemă de foarte gravă, pentru că atunci, din punct de vedere juridic, ar trebui să aplicăm direct actul delegat sau de pune în aplicare care au fost deja stabilite și care sunt făcute pentru sfârșitul procesului, nu pentru începutul său. Deci, din punctul de vedere al Comisiei, acesta este un element esențial, nu doar pentru că facilitează comerțul uh, și partea administrativă acestei în statele membre, dar și pentru a oferi o bază juridică solidă pentru a merge mai departe. Când facem legătura între actul um, delegat tranzitoriu și programul de lucru privind codul VAMAL, avem această introducere a sistemelor informatice pe, fază și moment, pe faze și în momentul în care acestea sunt funcționale, se termină perioada de tranziție pentru aceste prevederi. Vă amintesc că codul VAMAL nu, nu prevede doar informatizarea procedurilor, ci asigurarea de proceduri uniforme în întreaga Uniune, Uniunea Europeană. Deci, din punct de vedere al comerțului, abordarea să fie aceeași în întreaga Uniune Europeană. Menționez în trecere că mai multe schimbări importante vor avea loc de la 1 mai 2016 totuși. Între acestea va fi mai multă previzibilitate oferită de aceste reguli simplificate și mai, mai sunt și altele, cum ar fi simplificarea uh, stocării tranzitorii și așa mai departe, dar nu doresc să intrăm în detalii în legătură cu acestea acum. Actul delegat tranzitoriu în sine este împărțit pe titluri sau capitole în care se abordează principalele aspecte care apoi vor, fi, uh, vor face parte din sistemele informatice, cum ar fi uh, cererile de decizii și autorizații va exista un sistem al Uniunii Europene pentru aceste apoi. Vor fi și alte sisteme care vor fi create, mai ales sisteme pe care le vor adapta statele membre, cum ar fi sistemele naționale de importuri. Și toate acestea trebuie să fie coordonate pentru a ne asigura că la sfârșitul procesului vom avea o situație în care întregul cod vamal um, unificat, informatizat se va putea aplica peste tot. În actul delegat tranzitoriu există o parte în care se vorbește despre schimbările la actul delegat care au fost deja adoptate. Doresc să vă asigur că aceste schimbări sunt legate de sistemele informatice care trebuie folosite, puse în aplicare și au obiectivul doar de a servi situația temporară, pentru ca cei care fac comerț să nu se confrunte cu un dezavantaj în trecerea de la un sistem la altul. Un aspect pe care l-am notat noi la comisie în discuțiile precedente a fost preocupările legate de modul în care vor fi tratate serviciile um, poștale și de curier expres. Trebuie să vă spun, doamnă președinte, că în legătură cu acestea, într-adevăr, am reconstituit excepțiile pentru a ne asigura că în momentul în care are loc um, trecerea la prevederile finale, acesta să aibă loc pe baza unei discuții pe care o începem acum, am început-o deja, cu agenții economici și cu statele membre pentru a vedea exact cum aplicăm noua structură de control. Oricum, conform actului delegat, vom rediscuta problema serviciilor poștale înainte de sfârșitului 2020 și vom reexamina, deci vom reexamina chestiunea serviciilor postale și ne vom, asigur, vom încerca să ne asigurăm că vom maximiza avantajele și pentru comerț și pentru administrații. Deci, aici ajungem la un element mai general și anume ce face acum Comisia pe baza presupunerii că se face excepție pentru actul delegat, deci noi creăm diferite grupuri de lucru cu agenții economici și cu statele membre pentru a ne asigura cum se vor aplica aceste simplificări în practică. Vom vedea cum se vor putea ameliora procesele și sperăm că Astfel, uh, se va aprofunda efortul nostru de simplificare odată cu introducerea noului cod VAMAL. Dacă îmi permiteți să trag o concluzie, considerăm că actul delegat tranzitoriu este practic ultimul, ultima fază nu este ultima fază a procesului de modernizare a vămilor, dar este, să spunem, ultimul prim pas, pentru că astfel s-au creat condițiile pentru a se ajunge la situația dorită în 2020 am uh, stabilit prevederile tranzitorii care ne vor permite să ne asigurăm că nu vor apărea probleme mari la 1 mai și deci că agenții economici vor putea funcționa până când vom avea noul sistem funcțional și dacă facem legătura cu programul de lucru privind uh, noul cod VAMAL, avem un mecanism prin care se va permite să ia deciziile uh, pentru a se trece la aceste sisteme informatice. Doamnă președinte, mai spun în încheiere că din punctul de vedere al Comisiei acesta este un text esențial care trebuie adoptat urgent pentru a ne asigura că vom putea pune în aplicare la timp noul cod normal. Mulțumesc! Nu a fost foarte clar pentru mine un lucru. În legătură cu serviciile poștale, din câte am înțeles eu, după ce se aplică acest sistem dacă trimiteți un pachet cu valoare mai mică, 22 de euro, dacă sunteți operator de serviciu poștal, nu mai e nevoie de formular, dar pentru serviciile de curier expres e nevoie de formular. Ați spus că schimbați acest lucru? Ați spus că veți, vă veți gândi la a schimba acest lucru sau ați spus nu vă faceți griji că ne vom gândi la asta în 2020? pentru că e vorba de 17 milioane de colete în Europa în fiecare an care sunt vizate. Îmi cer scuze, doamnă președinte, poate nu am spus foarte clar acest lucru. Deci excepția pentru bunurile cu valoare de mai, mai mică de 22 de euro se aplică în toate cazurile. Doamna președinte vorbește cu microfonul stins. Rosa Sun, were you going to speak for Mr. Juvin? Mr. Juvin, but um, um, wir haben viel darüber gesprochen und das ist schon am vorbit mult despre acest subiect și este încurajator ce ne spuneți astăzi, dar am câteva întrebări totuși și observații, pentru că din cauza unor dificultăți de uh, natură internă, Comisia este în mare întârziere în ceea ce privește procedura și această întârziere are urmări serioase pentru mulți actori. Textul este lung, cum spuneți și dumneavoastră, dar este foarte important de notat că a venit foarte, foarte târziu și pentru o bună punere în aplicare a noului cod VAMAL al Uniunii, cred eu că nu avem elementele de garanție. Actul delegat de tranziție cuprinde o serie de prevederi uh, prin care acest act delegat adoptat recent va fi din nou modificat și se lasă o serie întreagă de probleme uh, de natură juridică nerezolvate, ceea ce poate să producă probleme pentru administrații și pentru agenții economici. Și ar fi și un motiv pentru rezervele statelor membre în Consiliu, în grupul pentru codul VAMAL. Ar fi un semnal negativ pentru noi, cel puțin așa înțelegem. Statele membre și economia europeană trebuie să vadă solidaritate din partea Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a noului cod VAMAL, tocmai în această etapă de tranziție. Și Comisia trebuie să facă posibilă o tranziție lină. Mulțumesc! Thank you. Now, I'm really I'm going to stop this conversation at Vom uh, <clears throat> opri această dezbatere la ora 17. Uh, vă rog uh, cât mai succint, pentru că doresc să avem un schimb de opinie în legătură cu raportul lui Catherine înainte de vot. Doamna Rozier, este sau cineva de la socialiști? Doamna de la ECR. Mulțumesc, Vicky. Mulțumesc pentru Comisiei pentru prezentare. După cum știți, noi la ECR considerăm că noile reguli, legislația trebuie formulată în așa fel încât să nu se pune, pune piedeci în, caza, în, în calea concurenței și a mediului de afaceri în Uniunea Europeană. E nevoie de soluții mai bune, mai practice. Am discutat deja despre aceste lucruri în luna septembrie. Știm foarte bine că în ceea ce privește actul de punere în aplicare, Anumite state membre nu prea au dorit să se procedeze așa. Uh, noul cod VAMAL este un dosar foarte uh, important, foarte larg, care va schimba mult uh, situația activității vamale în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc uh, pentru disponibilitate. Oricum, întrebarea mea este foarte scurtă și sper că va fi posibil să primesc și un răspuns imediat. Aș dori să fac referire la articolul 56 din uh, actul delegat tranzitoriu, în care se vorbește despre data actualizării sistemelor electronice. În articol se spune că statele membre vor comunica în detaliu planificarea lor națională și nu mai târziu de șase luni înainte de data uh, planificată pentru intrarea în funcțiune a sistemului. Întrebarea mea este șase luni înainte de data aplicării în 2020 și dacă da, se oferă suficient timp companiilor care vor folosi aceste sisteme să se pregătească? care sunt argumentele um, care au stat la baza stabilirii acestui termen de șase luni și nu unul mai lung. Mulțumesc! Anybody Dorește cineva să ia cuvântul de la liberali, de la alte, de la GUE? Denis? Având în vedere că nu mai avem timp, voi interveni foarte pe scurt. Doresc doar să spun ceea ce ne-au spus uh, și uh, olandezii de la Rotterdam când am fost acolo în vizită, și anume că sunt foarte nemulțumiți de faptul că nu vor avea un sistem electronic complet operațional decât peste mulți ani. Aceasta e problema. Înțelegem că probabil e nevoie de reguli tranzitorii, dar vă rog, aș ruga Comisia să păstreze contactul cu serviciile vamale care au deja experiență și rog Comisia să grăbească statele membre să le oblige să facă progrese cât de rapid. Mulțumesc! Aș avea și eu trei lucruri de spus. Deci veți avea un nou formular pentru pachetele uh, de valoare de mai puțin de 22 de euro. Ați spus că nu va fi nevoie de formular foarte bine. Apoi revin la ceea ce a spus Alin. Înțeleg că durează până când statele membre își vor, vor avea sisteme electronice funcționale. Și am auzit și ceea ce a spus Denis, și anume că este frustrant cât timp va dura. Dar se apare o problemă în cazul celor care vor dori să folosească sistemele statelor membre. Dacă acestea au la dispoziție doar, de, doar șase luni pentru a-și um, adapta propriile sisteme informatice. Deci dacă dăm mai mult timp statelor membre, dăm mai puțin timp utilizatorilor și asta nu e, nu e foarte bine. Putem să facem mai multe pentru a ne asigura că atât statele membre cât și autoritățile um, cooperează cu comunitatea utilizatorilor în, parte, în perioada de dezvoltare a sistemelor pentru că acesta se poate adapta, pentru că nu e suficient ca autoritățile să aibă mult timp la dispoziție, dacă apoi utilizatorii trebuie să se grăbească să se adapteze foarte rapid. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a răspunde. Thank you, Chair. I will do my best. Mulțumesc, doamnă președinte, o să mă strădui. Primul punct referitor la termenele amânate. Din păcate, procesul acesta durează foarte mult pentru că este unul extrem de complicat. A trebuit să discutăm cu statele membre pe perioade îndelungate de timp, n-am reușit să ajungem la un acord și am acceptat că va fi un proces cu întârziere. Da, mai bine mai târziu decât niciodată, am tinde să spunem. Nu trebuie să-l ducem mai departe dacă nu vrem și aici mă uh, apropiu de, mă alătur colegilor din uh, țările de jos care își doresc să avansăm cât mai repede posibil, lucru pe care ne-l dorim și noi. Știm că nu toate statele membre se găsesc în aceeași poziție. În cazul uh, sistemelor centralizate europene, pe care le putem implementa, colaborăm cu statele membre pentru a le crea în calendarul stabilit în programul de lucru. Pentru sistemele în care depindem de statele membre pentru a le crea și implementa, am inclus pentru prima dată în programul de lucru ideea că vom face mult mai multe în ceea ce privește coordonarea muncii în această direcție, astfel încât să ajutăm statele membre să ducă lucrurile mai departe punctul referitor la articolul 56 și la cele 5 luni dă naștere la oarecare îndoieli, pentru că aici vorbim despre sisteme pe care statele membre le exploatează, de exemplu sistemul pentru controlul importurilor în statele membre. Și avem state membre care se află în faze diferite ale dezvoltării sistemelor lor IT, unul va fi gata de a da, fi dat în funcție pe 1 mai, altele pe 17, altele poate mai târziu. Și am încercat să ne asigurăm că statele membre lucrează cât mai repede posibil, conform procedurilor lor, și deci această discuție cu statele membre de șase luni aproximativ a dus la concluzia că cel puțin aceste informații trebuie să fie disponibile, astfel încât Comisia să le poată distribui cu șase luni înainte. Dar înțeleg ce a spus doamna președintă și ne dorim și noi acum să exercităm um, eforturi cât mai mari pentru ca aceste sisteme IT să funcționeze în toate statele membre cât mai repede posibil. Anything more? Mai dorește cineva să intervină? Nu? Foarte bun. Mulțumesc. În acest caz vom urmări de aproape subiectul, vom reține cele spuse de domnul Sodon și de alții cu privire la nevoia de a păstra uh, comunicarea deschisă. Trecem acum la schimbul de opinii pe raportul privind piața unică, elaborat de Catherine Steiler guvernanța pieței unice în semestrul european 2016 și dăm cuvântul lui Catherine Steiler. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președintă! Mulțumesc în special lui Suzan. E ziua ei astăzi din partea secretariatului, așa că, a, ah, e aici, la mulți ani. E și asta o modalitate de a sărbători ziua de naștere, dar asta este Suzan. Bun, nu avem foarte mult timp la dispoziție, să încercăm să vă prezentăm situația. Avem din 183, 23 de amendamente de compromis la care am ajuns. Grupurile au cerut și am încercat să le răspundem la voturi pe părți. Am încercat să ajungem la un acord, unde a fost posibil s-a făcut, dacă nu vom supune la vot. Apoi, o serie de reuniuni au avut loc și vreau să mulțumesc secretariatului grupului pentru eforturile făcute în această direcție. Dacă vă uitați la ce am discutat în această după-amiază cu privire la președinția neerlandeză, înțelegem cât de importantă este piața unică, cum funcționează și a fost foarte important când uh, S-a vorbit cu președinte, cu miniștri despre acest semestru, cum putem încerca să îmbunătățim guvernanța. Piața unică este o parte esențială a economiei europene, evident, și pentru ca aceasta să funcționeze eficient, eh, trebuie să joace un rol foarte important și trebuie să vedem cum ne asigurăm de acest lucru. Ați văzut raportul și știți că am încercat să vedem cum putem stimula competitivitatea și creșterea prin piața unică, să exploatăm potențialul neexploatat care există, cum arată piața unică în secolul 21. Și aici, evident, vorbim despre aspectul digital și există probleme de ordin lingvistic, se pare. Am încercat să le rezolvăm, cum am spus, și de asemenea am încercat să rezolvăm discrepanțele care există nu avem mult timp la dispoziție, peste 19 minute votăm și cred că ar fi foarte bine dacă și raportorul din Umbra avea ocazia să își uh, spună punctele de vedere. Și apoi să sperăm că vom vota și vom vedea ce rezultă la final. Mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Mulțumim, Catherine. Domnul Shenfield pentru PPE. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc doamnei raportor pentru munca desfășurată. Este un raport dificil pentru că este vorba despre diferențe de poziție referitoare la situația actuală a pieței unice și unde am vrea să se ajungă. Pozițiile au fost diferite și asta nu a facilitat munca raportorului. Însă, în raportarea a dat împreună cu raportorul din umbră dovadă de o atitudine deschisă și am reușit să ajungem la acest rezultat, la acest raport pe care urmează să-l votăm. Există cam 20 de propuneri de compromis și multe chestiuni care vor fi votate pentru că nu s-a ajuns la un acord pe ele. Mă bucur, pot să spun că mă bucur în ceea ce privește mesajul acestui raport. Sunt mulțumit. Deși aș vrea ca multe dintre lucruri să fie mai clar prezentate, în ceea ce privește modul în care vedem noi piața internă și obiectivele pe care vrem să realizăm. Piața internă este unul dintre cele mai importante instrumente de care dispune Uniunea Europeană, este esențial pentru creștere, pentru bunăstarea cetățenilor și pentru îmbunătățirea competitivității economiei noastre pe piața globală. Suntem departe de a ne fi atins aceste obiective, evident, și Acestea fiind spuse, avem niște formulări care nu reflectă suficient de bine această situație. E prea diluat mesajul. Eu cred că ar trebui să spunem mai clar ce nu este în regulă, ce nu funcționează așa cum ne-am dorit și, sigur, să spunem și care sunt elementele pozitive, care altfel ar deveni mai clare pentru cei care citesc uh, acest raport jurnaliști și cei care sunt practic factorii care acționează pe piața internă, companiile, consumatorii, astfel pentru ei va fi mai clar în ce direcție mergem și ce instrumente vrem să folosim pentru realizarea acestor obiective. Deocamdată vota toate uh, subiectele relevante și apoi să avem la final un document util. În numele PP-ului aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că la amendamentul de compromis numărul 2 vom sprijini propunerea făcută aici, deși pentru noi nu a fost clar uh, textul, în ceea ce privește compromisul 14, îl vom sprijini, dar vom sprijini doar cea de-a doua vom sprijini doar prima parte și nu vom sprijini pe cea de-a doua. Mulțumesc. Domnul Zulec, Zulec ECR. Mulțumesc și eu vreau să mulțumesc domnului Styler pentru raport și, așa cum spunea și antevorbitorul meu, uh, nu trebuie să ne temem că este un raport care s-a produs uh, așa numai ca să se arunce într-un sertar. Dacă scriem însă mai clar uh, o parte din text, atunci ar interesa și presa mai mult raportul. Suntem de acord cu majoritatea punctelor până la unele pentru care am cerut, pentru amendamente am cerut vot pe părți acolo unde se vorbește despre centralizarea politicilor economice, de exemplu politica fiscală, ni se pare că acolo sunt măsuri care duc la prea puțină competitivitate. Mulțumesc. Um, Robert Rochefort is going to speak for the ALDE. Domnul Rosport în, în Rochefort în numele grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în numele domnului Gogan, care este raportorul din umbră pentru grupul ALDE pe acest raport care mulțumește, domnule raportor, și mulțumesc și eu, uh, domnule raportor și raportorilor din umbră, pentru bunul, buna colaborare care a existat în cadrul grupului. Colegul meu consideră că rezultatul final al acestor negocieri este pozitiv și că grupul ADL va sprijini uh, amendamentele de compromis. Pentru amendamentele 5 și 11 uh, se va abține și o să spun câteva cuvinte despre acestea. Amendamenta 5. Grupul ALDE consideră că implementarea recomandărilor de țară este uh, nesatisfăcătoare și că trebuie să existe un mecanism de încurajare din partea Comisiei pentru consolida această situație, având în vedere că mecanismul nu este clar definit. Amendamentul de compromis 11 acum. Domnul Goga consideră că poate fi de acord cu susținerea inițiativei pentru acest serviciu, acest pașaport, consideră că această idee poate funcționa pentru piața europeană, o piață competitivă în secolul 21, însă nu crede că această piață poate fi realizată fără reforme directe și fără reglementarea serviciilor în statele membre și consideră că amendamentul de compromis 11 nu sprijină suficient o liberalizare corectă a serviciilor. Eu personal am o poziție mai favorabilă și am să sprijin acest amendament 11. Mulțumesc! Domnul Zubar trebuie să intervină din partea grupului GUE, dar nu cred că este în sală. Pascal Doran pentru Verzi. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur că domnul Roșfort sprijină amendamentul 11, pentru că, iată, astfel vom, ne vom uni forțele pe acest amendament. Eu așa am înțeles lucrurile. Am înțeles că există această dorință de susținere. E perfect, foarte bun. Amendamentul 12 de asemenea este foarte bun și aș vrea să mulțumesc și să felicit, să felicit pe Catrin pentru treaba făcută, pentru că n-a fost deloc ușor, fiindcă în sfârșit ajungem la o poziție de echilibru extrem de complicată. Cred că am fi putut să apărăm împreună anumite amendamente și să ajungem la niște soluții de compromis, din păcate, dar n-am reușit. Asta e viața. Există o serie de amendamente și de soluții de compromis pe care, prin urmare, nu le vom susține, dar uh, treaba a fost foarte bine făcută și îmi pare rău pentru asta. Îmi pare rău că îmi prind scandal Volkswagen, care nu se referă de altfel doar la Volkswagen, ci la mare majoritate a industriei auto, din cauze diferite, chiar dacă uh, se ajunge la aceeași situație de fraudă digitală. Regret, deci, că nu a existat uh, o disponibilitate mai mare și pentru a introduce un element de control independent. Avem nevoie de așa ceva, ar fi fost un semnal bun, dar asta este, n-am putut să obțin, îmi pare rău, dar vor continua să susțin în minoritate această idee. Dar pe această chestiune eu sunt sigur că sunt pe calea cea bună. Sunt un european convins și cred că Europa are un rol important de jucat aici. În orice caz, mulțumesc! Thank you. Um, would anybody like to... Mulțumesc, FDD. Vrea cineva și apoi din partea ENF, Malin Troschinski. Malin. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Vă imaginați că în calitate a în calitate de reprezentant a grupului Europei Națiunilor și Libertăților, nu putem sprijini acest raport sau piața unică în măsura în care pentru noi este practic uh, are un impact negativ asupra statelor naționale și suveranității acestora. Am depus amendamente care nu se regăsesc în amendamentele de compromis, așa cum v-am cerut noi și pentru asta vă mulțumim, pentru că ele uh, sunt de sine stătătoare și prezintă poziția grupului nostru. Deci, cum vă așteptați, vom vota împotriva raportului dumneavoastră. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumim! O să-mi amintesc acest lucru data viitoare când o să cumpăr produse în diferite părți ale pieței unice. Cine mai vrea să intervină? Nimeni. În acest caz, propun să trecem la vot de îndată ce avem quorumul îndeplinit. Deci ne mai trebuie câteva minute, dacă nu cumva Catherine vrea să adauge ceva între timp. Da, mulțumesc secretariatului și asistenților care ne-au ajutat la întocmirea raportului și aștept votul acum. Propun să facem o pauză de 5 minute până ni se alătură și restul colegilor. Nu putem, pentru că votul este prevăzut la și 20 și nu avem cum să-l începem până când nu e toată lumea aici. I start, I start, also, I start other discussions early, but I don't think it's... Aș putea începe discuțiile mai repede, dar nu cred că e idee bună să începem votul mai repede decât este programat. Right, it is 20 past, so we're now going to start. E și 20. Începem votul privind guvernanța pieței unice în semestrul european. Vă rog, haideți să păstrăm liniștea pentru a putea vota. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri 25 pentru, împotrivă. Verificăm. Amendamentul anterior a căzut, n-a fost adoptat. Amendamentul 25 acum. Foarte puține cartonașe de vot. Bun, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, verificăm. Compromisul 4. Se adoptă. 33 este caduc, 37 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 39 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 39, da? se adoptă cu un vot strâns. Cine este pentru amendamentul 40, împotrivă, se respinge 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Bun. 16 la 15, pentru că avem un coleg fără cartonaj de vot. Cine nu mai are tela de vot? Bun. Se adoptă compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă 51 pentru, împotriva abțineri se respinge 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă 53 pentru și 54 împreună pentru, împotriva abțineri se respinge compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă 59 pentru, împotriva abțineri se respinge, 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 62 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 63, nu, 62, verificăm 62. So that passes. Se adoptă. 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă 64 pentru, împotriva abțineri se respinge 65 pentru, împotrivă verificăm 65. Yes. Okay, it's okay, it's okay. He doesn't have a card. Okay. Thank you. I'm counting. 19... voturi împotriva. Se respinge 66 pentru împotriva abțineri. Caduc. Se respinge. Compromisul la prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru împotriva verificăm Prin urmare, se adoptă căci deci domnul Schwab nu are cartela de vot. 72 pentru toate celelalte devin caduce pentru că 71 se adoptă și trecem la 77. And Cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu se adoptă. 78 pentru, împotrivă, nu se adoptă. 79 pentru, împotrivă. Verificăm la 79. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 9 Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, se adoptă. 82. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87. Se respinge. 88. Pentru, împotrivă, verificăm la 88. Se adoptă. 89 se retrage, 90 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 91 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 91. Se respinge. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12, prima parte, pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru împotriva abțineri se adoptă. 104, pentru împotriva abțineri se adoptă. 105, pentru împotriva abțineri se adoptă. 106, pentru împotriva Verificăm la 106. Se adoptă. O zece. Cine este pentru, împotrivă, verificăm la 110. Se respinge. 111 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, cred, dar verificăm. Verificăm la 111. Îmi pare rău, de fapt se adoptă. 112. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 113 pentru împotriva. 113 pentru împotriva. Abțineri se respinge. 100. Nu, verificăm. La 103. 13. Se respinge. 114 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 120 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 121 pentru, împotriva abțineri, verificăm la 121 electronic. Amendamentul se respinge 16 la 16 se respinge. Pentru că este un amendament și dacă este număr egal de voturi, se respinge. A, compromisul 14, prima parte, se adoptă, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15, prima parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă, a doua parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 130 pentru împotriva abțineri se respinge, 133 pentru împotriva la 100 îmi cer scuze, spune doamna președinte. Nu, trebuie mai întâi să votăm 131. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 133. Se respinge 16 la 17, 134 pentru împotriva abțineri se adoptă, 135 pentru împotriva abțineri se adoptă, 136 pentru împotriva Haideți să verificăm la acest amendament. la 16, deci se respinge. 137 pentru, împotrivă, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 nu se votează. Compromisul 16, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a treia, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 141. Cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. 142. Face parte din compromis. 144. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Corect sau trebuie să verificăm? Sorry. ok, 14 falls. Deci se respinge. 145. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 145. Haideți să verificăm totuși 145. Se adoptă, deci. 146 pentru împotriva abțineri se adoptă, 147 pentru împotriva verificăm. 147 16 la 17, deci se respinge. 148 pentru împotrivă abțineri. Să verificăm. Nu, de fapt este caduc acesta. 149 pentru împotrivă. Cred că pe acesta îl adoptăm, dar verificăm electronic. Închidem votul. 80 la 13 se adoptă, 150 pentru împotriva abțineri se adoptă, 151 pentru împotriva abțineri se adoptă, 152 pentru împotriva Cred că acesta se respinge, dar verificăm. la 15, deci se adoptă. 153 pentru împotriva abțineri se adoptă, 154 pentru împotriva abțineri se adoptă. 155 pentru împotriva abțineri se adoptă, 156 pentru, nu, îmi cer scuze, spune doamna președinte, la 152 nu este nevoie să votăm, compromisul 17 pentru împotrivă uh, se, se adoptă, 159, haideți să verificăm la 159, se respingem 160 pentru, mm, verificăm. Și nu, nu le votăm în bloc. Deci se adoptă 160, 161 verificăm electronic. 162. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 163 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 165 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 166 se retrage. Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 169 pentru împotriva abțineri se adoptă. ...173 pentru împotriva abțineri verificăm. 173. 16 la 16, deci se respinge. 174 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 20, prima parte, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 177 pentru împotrivă, îmi cer scuze, spune doamna președinte, 177 este adoptat. 180 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 181 este retras, 182 pentru împotrivă abțineri cred că se adoptă, dar haideți să verificăm la 182. 182. Votăm electronic. Se adoptă 183 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se respinge. 4 pentru împotriva abțineri se respinge. 6 pentru împotriva abțineri se respinge. 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, dar haideți să verificăm totuși. Nu, la punctul 8 pentru împotriva abțineri se respinge, 9 pentru împotriva abțineri se respinge, 10 se retrage, 11 se respinge, 12 pentru împotriva abțineri se respinge, 13 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru împotriva abțineri, se respinge 21 pentru împotriva abțineri, verificăm la 21. Se respinge 22 pentru împotriva abțineri, se adoptă 22 deci, acum trecem la 23 pentru împotrivă abțineri. Să verificăm 23. Se adoptă. Citările 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm pe întregul proiect de aviz amendat. Mai sunt trei persoane care trebuie să voteze. A votat toată lumea? Haideți, votul este deschis. Mulțumesc. Se adoptă cu 27 pentru și felicitările mele doamnei raportor. Thank you very much. That's the end. Vă mulțumim foarte mult. Ședința se oprește aici. Următoarea reuniune în 2 februarie și vă rog să verificați că uh, coordonatorii grupurilor sunt disponibili pentru reuniunea secretariatului, vă rog. Mulțumesc. Acum avem uh, reuniunea coordonatorilor și să știți că comisia noastră va avea foarte mult de lucru. Avem foarte multe propuneri de legislație pe care să le analizăm, așa că vă rog să informați secretariatul dacă vă suprapuneți uh, se suprapune agenda dumneavoastră cu vreo reuniune IMCO. Deci încercați să evitați suprapunerile pentru că o să avem foarte mult de lucru.